Allora, buon pomeriggio, noi riprendiamo subito. Bună ziua, reluăm uh, le noastre. Nici, uh, am, am spus deja de dimineață că acum uh, am trecut la cea de-a doua temă a reuniunii noastre și anume cum se poate optimiza colaborarea între instituții și agenții implicate în lupta împotriva crimei organizate și modalitățile de colaborare între autoritățile italiene și ceilalți actori la nivel european și internațional. Și începem cu domnul procuror eh, național antimafia, domnul Pietro Grasso. Vă reamintesc că Procuratura Națională Antimafia e organismul judiciar din eh, italian care coordonează anchetele referitoare la criminalitate organizată. Eh, dau cuvântul domnului procuror pentru a face o prezentare a acestei teme și anume cooperarea între instituțiile și agențiile implicate în lupta împotriva crimei organizate și împotriva mafiei și dacă ne poate spune uh, cum uh, fac autoritățile italiene pentru a colabora cu lor la nivel uh, european și internațional pentru a combate fenomenul mafiot vom adopta aceeași metodă ca dimineața, deci după cuvântarea domnului procuror vom da cuvântul coordonatorilor, apoi va răspunde domnul procuror Graso și mai apoi o a doua rundă de întrebări. Și vă mulțumesc pentru că ne-ați acceptat invitația, domnule procuror, aveți cuvântul. Mulțumesc. Nu pot începe cuvântarea fără ca mai întâi să mă, mă gândesc cu emoție la Giovanni Falcone, magistrat ucis de mafia în 1992, care identificase în cooperarea internațională unicul mod pentru a putea avea o acțiune globală eficientă și concretă împotriva organizațiilor criminale transnaționale cu vie emoție mă aflu astăzi în fața comisiei dumneavoastră, care după atâția și atâția ani de doli și de masacre constituie un, o încoronare la nivel european al, al visului pe care Falcone nu a putut trăi ca să-l vadă realizat începutul unei căi care să ne ducă la o evaluare mai globală a fenomenului crimei organizate, în scopul unei mai mari armonizări a legislațiilor naționale. Azi, în calitate de procuror național antimafia și monitorizând uh, evoluția fenomenelor criminale, pot afirma că Falcone a fost un excepțional profet, dar căruia nu i s-a dat ascultare. El prevăzuse că organizațiile tradiționale de tip mafiot existente în Italia, ca de exemplu Cosa Nostra în Sicilia, Camorra, Napoli, în Campania, în Drangheta, în Calabria, deși rămân ă, legate de teritoriul de unde au apărut și pe care îl controlează ă, sever, treptat și-au extins propriile zone de influență, exploatând o serie de noi oportunități oferite lor de globalizarea economică și de răspândirea tehnologiei, ali, aliindu-se cu grupuri criminale din alte țări, ca, de exemplu, cu cartelurile Colum- din Columbia și din Mexic, cu Coza Nostra din uh, Statele Unite, cu mafia turcă, mafia din Rusia, din Nigeria, mafia albaneză și toate celelalte grupări criminale din țările din Est, mm, sârbești, kosovare și așa mai departe. Toate aceste organizații, din anchetele noastre, din ce în ce mai mult se inserează într-un fel de sistem organic de rețele criminale mm, legate între ele prin acorduri și pacturi stabile pentru a-și administra în comun afacerile ilicite, pentru a coordona utilizarea banilor, a oamenilor și a mijloacelor pe care le au la dispoziție, încheind pact de non-agresiune, împărțindu-și mărfuri și zone de influență, dar nu doar în cadrul traficului tradițional de supefiante, sau uh, de spălare de bani, dar și în toate celelalte activități criminale pe care le desfășoară astăzi pe plan internațional. Mafiile profită de orice fel de mutație și tendință nouă a factorilor geopolitici, încercând uh, profitul cel mai ușor de, să obțină profitul cel mai ușor și, în același timp, sfârșesc prin a influența sau direct sau indirect tocmai aceste procese de natură geopolitică. Criminalitatea organizată modernă uh, are o gamă întreagă de servicii către tot felul de clienți potențial și din acest punct de vedere nu se deosebește foarte mult de o activitate normală de întreprinzători. Activitatea sa de trafic e legată în mod esențial de cererea de bunuri și servicii ilegale. Și tocmai evoluția acestei uh, cereri constituie unul din factorii care stau la baza structurilor criminale. E transformarea cea mai recentă a crimei organizate, um, care seamănă din ce în ce mai mult cu o societate comercială transnațională caracterizată prin multitrafic, adică prin furnizarea simultană eh, de diversuri, diverse tipuri de bunuri și servicii ilegale. Adesea traficul de ființe umane se alătură traficului de droguri, de arme, de substanțe explozibile. Din anchetele noastre cele mai recente eh, apare o, un nou fapt, și anume marile organizații cu structură tradițională și ierarhică, cum ar fi cele italiene, au dezvoltat din cauza presiunilor exercitate de forțele de ordine o flexibilitate operativă caracterizată de mici rețele, structuri celulare, practic, similare celor de care dispun grupările teroriste, compuse din mm, minimum 5 și maximum, de minimum 3, mă scuzați, și maximum 5 persoane cu activități compa- compartimentate și secrete. Acest sistem de rețele de indivizi care după o operațiune sunt dezmembrate și înlocuite adesea fără a lăsa urme, garantează continuitatea activității de trafic fără uh, ca să existe mm, vreo lipsă de pe piață, inclusiv în, în cazul în care unii din componenții rețelei sunt arestați. Uh, Tocmai de aceea trebuie să începem să lovim independent organizațiile și grupările criminale care uh, se află în fruntea acestor organizații. Astăzi profitul e o motivație la fel de puternică precum o religie. Rețelele de traficanți fără patrie și fără frontiere schimbă fața lumii încă și mai mult decât teroriștii însă încă lumea nu-și dă seama de acest fapt. Orice activitate ilicită generează bani, care în parte sunt spălați. Profitul și banii reprezintă motivul existenței crimei organizate. Dacă crima organizată nu mai dispune de bani, am găsit soluția, dar problema e de a găsi acești bani, de a identifica. Criza economică actuală și mai ales de lichidități reprezintă o extraordinară ocazie pentru mafii care în continuare dispun fluxuri enorme de bani proaspeți și care se extind pe noi uh, infracționale, nu doar cele despre care am vorbit deja, de stupefiante, de arme. Există noi piețe uh, care le permit să fac profituri uh, foarte mari cu riscuri minore pentru că nu sunt prevăzute în legislația diverse țări, pentru că e vorba de noi trafic, forme de trafic, traficul de ființe umane, de mărfuri, de medicamente contrafăcute, de deșeuri periculoase, de opere de artă, de resurse naturale și inclusiv cele mai recente fenomene de tip infracțional, cum ar fi uh, pirateria maritimă și infracțiunile pe internet, infracțiunile informatice. Criza gravă a, sistemului, al sistemului mă scuzați, legal de credit favorizează cămătăria și în plus, există o treptată participare financiară a IMM-urilor care constituie adesea coloana vertebrală a sistemelor productive și și acestea sunt foarte mult afectate. Astfel, în ultimii ani, lupta împotriva sistemelor criminale transnaționale în Italia s-a concretizat într-o strategie prioritară a, îndreptată împotriva patrimoniilor ilicite, cu sequestru și confiscarea, atât în cadrul cât și în afara procesului penal și a procedurilor penale, într-un regim preventiv adaptat și uh, mai mult la gradul de pericol social decât la o condamnare penală. Însă noi avem ambele sisteme, cel al uh, prevenției sociale a caracterului periculos și cel al uh, condamnării, sequestrării și confiscării după condamnarea penală. Rezultatele obținute sunt excepționale, aș putea spune, mai ales datorită unei legi care a conferit uh, biroului meu, Direcția Națională Antimafia, po- uh, posibilitatea de a coordona și um, anchetele cu caracter patrimonial. Au fost sequestrate de către magistratură și forțele de poliție în ultimii trei ani și jumătate bunuri mobile și imobile, mm, societăți comerciale și întreprinderi cu o valoare de peste 40 de miliarde de euro și au fost confiscate bunuri cu o valoare de peste 4 miliarde de euro. Bunuri care, și asta este o particularitate italiană, prin, în, uh, prin intermediul unei agenții naționale recent instituite, aceste bunuri, spuneam, sunt destinate unor scopuri sociale. Iată, uh, avem și o valoare etică, pentru că aceste bunuri sunt restituite populației prin intermediul serviciilor sociale, și utilizarea lor de către instituții și cooperativele de tineri. Subudurile pe care mafia practic le-a furat uh, de la comunitățile uh, cetățenești. Sumele pe care s-a pus sechestru uh, în cash sau în conturi curente, valori, titluri și acțiuni, care reprezintă mai mult de 2 miliarde de euro, au fost vărsate într-un fond unic al justiției și o parte din aceste fonduri sunt uh, divizate în mod egal între Ministerul de Interne și Ministerul Justiției, tocmai pentru a finanța lupta împotriva criminalității organizate. Astfel se creează un circuit virtuos prin intermediul căruia în perioada aceasta de criză se găsesc resursele pentru a continua fără pauză lupta împotriva criminalității organizate și confruntați cu noi canale de transfer al banilor și la tehnici tot mai perfecționate de ascundere acestora, sistemul financiar mondial care este plin de paradisuri fiscale și bancare, își arată întreaga fragilitate și devine practic un loc al spălării de bani criminalitatea organizată s-a diversificat și a ajuns la proporții macroeconomice și a cucerit o piață globală. Uh, mărfurile ilegale sunt produse pe un continent, uh, transportate și traficate pe alt continent și apoi sunt uh, consumate sau comercializate pe un al treilea continent. Probele și indiciile acestor fenomene criminale complexe se găsesc în uh, țările de producție, de tranzit și de consum al substanțelor traficate. Mă scuzați. Deci e clar că fără o cooperare de plină care să exploateze noile tehnologii și să utilizeze instrumentele juridice, care deja uh, și-au uh, făcut dovada eficienței cu o um, coordonare a anchetelor care au legătură între ele, nu se va putea realiza niciun fel de rezultat. În Italia, angajamentul de a combate în mod eficient criminalitatea organizată este unul continuu. Noi dispunem de o legislație internă printre cele mai complete și eficiente, însă, din păcate, nu reușim adesea să obținem și uh, cooperarea necesară din partea altor țări. Eu cred că am contribuit noi să producem un venin, și anume criminalitatea organizată. Noi am găsit antidotul, însă nu reușim să facem ca și celelalte țări să-l utilizeze. Acum nu mai există deja țări afectate de criminalitate, ci avem o criminalitate fără frontiere. Diferențele între legislațiile cu caracter penal ă, înseamnă că pentru organizațiile criminale se deschid oportunități uh, negândite și pentru acești mafioți care ne distrug și ne omoară tinerele generații, nu pot exista uh, locuri sigure în lumea noastră considerăm că așa cum nici infractorii nu au frontiere pentru traficele lor ilegale, la fel trebuie să facă statele pentru o cooperare concretă și eficientă în domeniul judiciar. Globalizarea sistemelor legale rămâne însă în continuare incompletă. Natura avansată și evoluată a legislației italiene în materie de crimă organizată, după cum se știe, face o legătură între um, caracterizarea diverselor infracțiuni, inclusiv uh, cazuri cu caracter mai general, cum ar fi infracțiuni de asociere, de exemplu, celebrul articol 416 bis al codului, codului nostru penal, asocierea de tip mafios sau asocierea pentru comiterea unei infracțiuni. Sigur că experiența noastră trebuie să se bazeze pe realitatea infracțională din fiecare țară europeană, în sensul că trebuie adaptată și trebuie și adoptat, cred eu, un model de infracțiune de uh, asociere pentru comisia de infracțiuni care să se încadreze în definiția din Convenția de la Palermo din 2000. Cred că trebuie să subliniem și uh, validitatea în cadrul internațional și particularitatea sistemului italian de coordonare centralizată a anchetelor privitoare la criminalitatea organizată de către un organism cum este Direcția Națională Antimafia, pe care eu îl conduc, care are o activitate de susținere, de raționalizare, evitând suprapunerile între forțele de poliție, pentru că în Italia magistrații conduc direct anchetele poliției judiciare. E vorba de un sistem doar parțial centralizat care menține responsabilitatea directă a anchetei, utilă inclusiv pentru a controla mai bine teritoriul, uh, în mâinile procuraturilor uh, districtuale, dar care uh, prevede și o coordonare centrală cu prerogative cu caracter obligatoriu în cazul în care există carențe în anchete sau când aceste anchete nu sunt coordonate. Din păcate trebuie să recunoaștem că rămâne o disproporție între complexitatea aparatului legislativ, inclusiv în cadrul dreptului internațional, convenții internaționale, decizii cadru, instrumente uh, legale cu caracter neobligatoriu, cum ar fi uh, recomandări recente, care au fost revizuite de altfel uh, în uh, luna februarie, care pot fi utilizate uh, pentru combaterea spălării de bani, corupției și a crimei organizate cu caracter transfrontalier și rezultatele obținute pe planul prevenirii și represiunii acumulărilor financiare ilicite uh, sunt greitoare. Din estimările organizațiilor internaționale, rezultatele nu sunt proporționale cu legislația existentă în comunitatea europeană. Mm, sunt mai multe cauzele acestei ineficiențe a sistemului și vi le voi înfățișa în mod sintetic, apoi uh, veți avea la dispoziție documentul meu complet și veți putea să uh, citiți acolo în detaliu cauzele ineficienței sistemului. E clar că există o dificultate în a obține forme accelerate de colaborare internațională pentru localizarea activelor patrimoniale uh, pe plan extern și pentru a dezvolta, pentru a avea uh, informații bancare rapide. De exemplu, am uh, văzut că foarte puține state ale Uniunii Europene dispun de un sistem de centralizare a rapoartelor bancare și patrimoniale pe plan național. Eu cred că o acțiune a Uniunii Europene în acest sector poate să fie importantă. La fel, e insuficientă uh, transpunerea instrumentelor existente în legătură cu confiscarea în legislația statelor membre. Se pare că 19 din 27 de state membre au uh, aplicat această legislație. Deci acest sistem de pune în aplicare incomplet, sigur că înseamnă că avem o situație neclară în general, ceea ce îngreunează punerea în practică a legislației. Apoi există probleme cu calitatea legislațiilor naționale, inclusiv în cazurile în care legislația a fost transpusă pentru că lipsește principiul recunoașterii reciproce și necondiționate și fără limite și este clar uh, că adesea nu reușim să aplicăm uh, această legislație dintr-o țară în alta. Așadar, toate acestea înseamnă, iată, probleme uh, ce țin de ineficiența instrumentelor și au consecințe paradoxale. De exemplu, aproape toate țările au adoptat de acum um, măsura confiscării echivalente, deci posibilitatea de a confisca inclusiv um, bunuri patrimoniale pe care acuzatul sau condamnatul um, le are, dar nu asta în cazul în care nu pot fi confiscate în țara în care a comis infracțiunea, ceea ce adesea această uh, lipsa posibilității de a mm, confisca aceste bunuri și a le urmări înseamnă că ele rămân neatinse pe teritoriul altor țări. Consecința uh, negativă este foarte clară, și anume aceste bogății care sunt rod al unor activități criminale rămân pe uh, teritoriul străin și poluează, ca să spun așa, viața unei întregi națiuni și economia unei întregi națiuni și au consecințe negative pentru toți cetățenii europeni. Deci, colaborarea internațională nu trebuie să fie văzută doar ca o obligație pentru state, ci și o mare oportunitate pentru a stârpi din rădăcină organizațiile criminale în uh, sistemele naționale ale statelor membre într-o perspectivă bazată pe valoarea solidarității internaționale și de punerea în comun a problemelor. Si richiede quindi prin urmare, se impun eforturi suplimentare pe plan național și internațional pentru ca lupta împotriva crimei organizate să devină o prioritate fie pe plan național cât și pe plan european. O intervenție auspice ar trebui să aibă avantaje la mai multe nivele pentru că diferitele măsuri incluse vor fi subsumate unui obiectiv comun să se opună înrădăcinării profunde a criminalității organizate în Uniunea Europeană. Propunerile, propuneri există în acest sens. Propunere de directivă a Parlamentului și a Consiliului privind confiscarea activelor obținute din activități criminale. Și perspectiva unei directive de drept material penal. Și această comisie ar putea contribui la formularea rapidă a unor instrumente legislative care să ne ajute să ne atingem acest obiectiv, care să dea rezultate. O altă prioritate este adoptarea de măsuri pentru a eficientiza politicile anticorupție. acțiunea menită a stimula coordonarea implementării instrumentelor existente, credem că acest lucru s-ar putea face în toate țările, însă Italia e prima țară care va trebui să încerce să transpună în normele de drept intern o întreagă serie de norme europene care încă nu sunt ratificate la nivel național. Am să închei spunând că eficacitatea măsurilor de luptă împotriva criminalității organizate trece prin aceste noi perspective, însă va trebui să încercăm să nu înrăutățim progativele existente și mă refer aici la regimul privind păstrarea datelor, și directiva privind păstrarea datelor referitor la traficul telefonic. În Italia am primit informații referitor la o scădere drastică a timpului de păstrare a acestor date privind traficul telefonic. E vorba chiar de o reducere la șase luni. Pentru noi, cel la poliția judiciară, asta ne-ar îngreuna mult activitatea și ar pune în pericol eficiența investigațiilor de crimă organizată. Dată fiind gravitatea pericolului, este acum momentul ca declarațiile de intenție să devină acțiuni concrete, astfel încât comunitatea internațională, cu o singură voce, atunci când e vorba de drepturile și de principii universal recunoscute se poate rezista la agresiune exercitată de criminali lipsiți de scrupule, de credință, lipsiți de patrie, care pun în pericol viitorul lumii. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule procuror general, pentru această intervenție atât de densă. Dau cuvântul coordonatorilor, două minute fiecare, doamna Matie pentru PPE. Merci, madame la présidente. Mulțumesc, doamna președinte, vă mulțumesc, domnule procuror, că ați răspuns invitației noastre și vă mulțumesc și pentru această prezentare foarte lungă și pentru uh, măsurile pe care le luați în teren. Am două întrebări. Prima, se referă la frontiere. Atunci când vă ascultăm și am văzut și ceilalți uh, vorbitori de astăzi care au vorbit despre traficul de droguri venind din America Latină, uh, traficul de arme care vine din Balcani. Aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră în ceea ce privește frontierele. Credeți că frontierele inexistente acum, deci frontierele interne lipsă, au un efect asupra evoluției uh, criminalității organizate în interiorul Uniunii Europene sau nu? Pentru că am simțit, practic, că această criminalitate organizată vine atât din afară cât și din interiorul uh, Uniunii Europene? Asta era prima întrebare. A doua întrebare, aș vrea să știu dacă cele mai bune rezultate uh, în cadrul anchetelor care uh, vă vin într-o manieră foarte concretă, cu anchetele bilaterale dintr-un stat membru sau un alt stat membru, Uh, ajută cumva uh, Eurojust sau Europol. Deci dacă aceste date uh, primești și păreri de la aceste două agenții. Mulțumesc, spune doamna președinte, domnul Crocet Grație. Mulțumesc, domnule procuror, pentru că ați venit astăzi aici. Este a treia oară, de fapt, că vă aflați aici și ne-ați ajutat să um, înființăm această Comisia Antimafia. Și ați uh, vorbit de niște procese de natură geopolitică prin care mafile se transformă și eu cred că e necesar să analizăm în detaliu aceste aspecte pentru că adesea când se vorbește de răspândirea mafilor în întreaga lume, adesea unii consideră că mafia siciliană, calabreză, italiană, mă rog, uh, a ocupat întregul continent. Eu, sincer vorbind, cred că ar fi dificil să considerăm că, deși aceste mafii sunt puternice, uh, că au reușit totuși să-și constituie un, un model de referință pentru o, o organizație criminală modernă și, uh, și că au totuși uh, capacitatea să organizeze toate aceste mari uh, forme de trafic și așa mai departe. Deci m-ar interesa să știu dacă dumneavoastră, din punct de vedere al anchetatorului, aveți cunoștință de mafii organizate în diverse țări și mai ales în Europa de Est, dar dincolo de Europa de Est, care revine adesea în discuțiile, în discuțiile noastre, v-aș întreba cum funcționează aceste mafii în uh, zonele în care nici măcar nu se bănuiește că există ele, mai ales Europa Occidentală, în Germania sau în Belgia. Înțeleg că e, e, ar, ar trebui să scrieți un întreg tratat ca să răspundeți la întrebarea mea, dar ar fi important pentru a ști cum s-au organizat aceste mafii în Europa și pentru, pentru a ne ajuta și a calibra mai bine uh, activitatea noastră în această comisie. Mulțumesc. Domnul Newton Dan, pentru al de două minute. Thank you very much, madam. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule Păcăru, vă mulțumim că ați venit astăzi aici la noi, dar în activitatea noastră ați prefera să existe un singur procuror, un unic procuror european să existe un drept penal european, să existe un fel de FBI european care să-i urmărească pe infractori peste frontiere. Ați vrea să vedeți uh, pedepse și sancțiuni generale europene pentru toate țările. Pentru că știți că infractorii își caut, găsesc refugii în țările mai cu regimuri mai blânde. Aș vrea să vedeți închisori paneuropene. europene ce ați prefera să recomandăm noi în raportul nostru de anul viitor? Două minute pentru ECR, Mulchircop. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Cu câteva minute în urmă am aflat că nu mai sunt frontiere în Europa. Trebuie să vă spun că în contextul discuțiilor pe care le avem, sunt multe frontiere în Europa. Sunt frontiere tehnologice, de telecomunicații, de drept penal, financiare, bancare, profesionale, ocupaționale și, desigur, mai avem toate legile care se aplică societăților comerciale legitime, însă știm că acolo au loc spălări de bani, contrafaceri, într-o formă deghizată sau nu. Deci, pornind și de la întrebarea domnului Newton da, aș vrea să știu cum am putea ajuta noi pe dumneavoastră în activitatea pe care o desfășurați. veniți dintr-o țară unde există un tip specific de activitate infracțională și sarcina noastră este una deosebit de dificilă. Și aș vrea să știu dacă aceste frontiere nu oferă cumva refugiu acestor indivizi și organizații. Ce am putea să facem ca să vă ajutăm și în ceea ce privește această comisie care are în vedere nenumărate tipuri de activități criminale, Aș vrea să vă întreb dacă ne-ați mai putea oferi și dumneavoastră instrumente menite a ne ajuta în activitatea noastră. Două minute pentru GUE, domnul Sondergaard. Mulțumesc foarte mult. Subiectul a fost modul în care agențiile și instituțiile italiene fac față problemelor de criminalitate organizată, însă dacă conflictul e între băieții buni și băieții răi, atunci conflictul e ușor de înțeles, e greu de câștigat, însă e ușor de înțeles. Însă, evident, problema reală apare atunci când băieții răi infiltrează instituțiile băieților buni. Cu alte cuvinte, dacă forțele de poliție nu sunt pe 100%, 100% angajate pentru că sunt infiltrate sau aparatul judecătoresc poate fi infiltrat. Deci v-aș întreba ca expert, puteți evalua în ce măsură așa stau lucrurile? Și care sunt provocările specifice care apar în acest context? Domnul Borghețiu. E, obviamente, e, non solo... Mulțumesc, doamnă președinte. O adresez mulțumirile mele sincere și nu doar formale procurorului general antimafia, care ne-a făcut o analiză foarte lucidă și mai ales îl felicit pentru activitatea sa neobosită care oferă Italiei și Europei care ne privește acuzator și îngrijorat privește uh, cu îngrijorare ce se întâmplă în lupta împotriva diverselor forme de criminalitate de tip mafiot. Uh, asta inclusiv pentru că există riscul de uh, contagiune. Din acest punct de vedere, eu cred, pentru că am avut o scurtă experiență instituțională cu răspundere într-un sector delicat, ce anume lupta împotriva mafiei, deci, asumându-mi aceste responsabilități politice și istorice, v-aș întreba dacă nu cred considerați că e necesar aici, la Parlamentul European, să spuneți uh, câteva cuvinte foarte clare pe o temă prezentă astăzi în mass media, și anume că statul italian a purtat tratative cu mafia și aș vrea să știu dacă da, la ce nivel și uh, în ce punct se află anchetele pe uh, tema asta. Poate că aveți și documentație pe aceast, cum se face în uh, Comisia Italiană Antimafia. Pentru că în momentul în care în comisia noastră noi, cei din Italia, simțim că avem datoria de a sublinia excepționalul nivel la care s-a ajuns în capacitatea de a încheta și a elabora legislația care sigur că este perfectibilă, dar este, uh, este din ce în ce mai bună, legislația referitoare la confiscarea și eliminarea patrimoniilor mafiote și multe alte aspecte întâmplate și recent în activitatea polițienească de capturare, de arestare a unor mafioți periculoși care au fost arestați uh, pe când se aflau uh, foarte confortabil la ei acasă. Eu cred că față de celelalte state membre, noi avem datoria să uh, fim foarte clari și să spunem adevărul, inclusiv din punct de vedere istoric și politic. Mulțumesc. Mulțumesc. Și acum domnul Iacolino, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Am ascultat cu mare interes cuvintele lucide ale domnului procuror Grasu, care a evidențiat faptul că a apărut și a crescut un fenomen care acum are o dimensiune transnațională. Mă opresc, pe, mă opresc la anumite elemente evocate de dumneavoastră. Când dumneavoastră spuneți că astăzi criminalitatea organizată nu mai cunoaște frontiere, deci nu are cetățenie, practic exprimând astfel și o judecată de valoare cu care sunt de acord și mm, cuvintele lui Falcone, la care v-ați referit, că, că Falcone acum 20 de ani nu și-ar fi, închip, nu și-ar fi închipuit că această temă atât de importantă va avea și o recunoaștere europeană și pentru că noi, la sfârșitul activității noastre, care va dura cel puțin un an, va trebui să elaborăm un raport, vă întreb ce părere aveți dumneavoastră de, uh, în legătură cu această cooperare internațională, judecătorească și de poliție, care e esențială pentru a combate mafia și mai ales uh, averile lor ilicite. Ce uh, părere aveți? Uh, s-ar putea înființa o super procuratură europeană și ca și ea să fie o valoare adăugată, o valoare adăugată ce, de ce anume ar fi nevoie. Și dumneavoastră v-ați referit la caracteristicile acele infracțiuni care, va fi, care este denumită asocierea în scopul comiterii unor infracțiuni. Uh, E bine ca această infracțiune să fie prevăzută ca atare nu doar în Italia, ci și în celelalte state membre. Mulțumesc din nou, domnule procuror. Mulțumesc, doamna Borsellino, acum un minut. Mulțumesc, doamna președinte, și mulțumesc, domnule procuror, pentru analiza lucidă a evoluției fenomenelor de tip criminal și de la aceasta vreau să și pornesc pentru a vă adresa la sfârșit și o întrebare. Cred că ar fi foarte important să uh, întețim activitatea de prevenire. Ceea ce se întâmplă în Italia de foarte multă vreme, știm că poate molipsi și restul Europei. Deși dacă vorbim doar de o epidemie e uh, superficială. Astăzi am vorbit de 416 bis, celebrul articol 416 bis, care să fie aplicat și la nivel european. Am vorbit de echipe de anchetă comună, am vorbit de un eventual procuror european, dar nu se știe ce limite și ce prerogative va avea. Am vorbit de legi comune, pe cât posibil, care să permită o mai bună colaborare vorbim de câștiguri enorme ale criminalității organizate și aici nu putem să nu ne referim la importanța sequestrării și a confiscării, care în Italia are o particularitate și anume scopul acela etic cu utilizarea socială a bunurilor confiscate. Dar vorbind de câștiguri, putem face o legătură cu ideea de corupție, cu fenomenul corupției. Și aici vine și întrebarea mea. Corupția alimentată din Uh, câștigurile enorme ale uh, criminalității organizate și știm foarte bine ce se întâmplă în Italia, uh, are un cuvânt greu de spus în politică. Deci ce se întreprinde dacă se face ceva în Italia pentru a împiedica infiltrarea mafiei în politică? Vă întreb despre Italia, pentru că așa putem înțelege cum putem împiedica așa ceva în Europa, deci infiltrarea mafiei în politică și influențarea uh, deciziilor politice. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Weiler, un minut. Doamna Weiler. Ja, ich kann's ganz schnell machen. Sie haben foarte, foarte pe scurt, în prezentarea dumneavoastră, spuneați că aceste confiscări sunt acum posibile. Cel puțin în uh, zona în care a avut loc infracțiunea respectivă. Credeți că directivele europene merg destul de departe în acest sens? Permit punerea sub acuzare a acestor infractori? Sunt țări în care această directivă nu a fost încă pusă în aplicare. Pentru că confiscarea activelor este un instrument esențial dacă vrem să împiedicăm activitățile criminale. Poate ne puteți spune mai multe. Mulțumesc. Și ultima intervenție, un minut, domnul Zwiewka. Dziękuję bardzo, szanowny panie prokuratorze. Ja mam jedno krótkie pytanie do pana jako do... Mulțumesc, domnule procuror. Am o întrebare scurtă, pentru că aveți experiență practică. Aici ne aflăm la Parlamentul European, care este o instituție legislativă. În țara dumneavoastră lucrați și în cadrul dreptului italian, deci în sistemul juridic. Vreau să știu care este dependența existentă între dreptul existent, fie el bun sau rău, sau mediu, și lupta împotriva criminalității organizate. În fiecare țară există niște reguli uh, Uh, există dispoziții juridice care permit uh, lupta împotriva criminalității organizate, dar acestea nu funcționează și calitatea dreptului a legislației are un impact direct asupra activității eficace sau nu a luptei împotriva uh, criminalității organizate. Și care este deci valoarea adăugată a legii comunitare pe care am putea să o aducem față de dreptul național existent. Mulțumesc și acum uh, din nou are cuvântul domnul procuror Grasso pentru a răspunde. Știu că va fi dificil, că aveți doar 5 minute la uh, dispoziție, dar uh, puteți încerca. Eh. Da, voi fi telegrafic. În primul rând, frontierele, da, care acum nu mai există. Dar Europa are granițele sale și trebuie să apărăm acele granițe. Eu înțeleg că pe mare și la frontierele de, de coastă e imposibil. Deci să creăm filtre în interior. Pentru că astăzi, de exemplu, cu uh, transportul rutier în Europa, Mm, e foarte, foarte ușor să traversezi anumite frontiere europene. Și acolo există puncte care trebuie controlate în mod constant și în mod riguros pentru a evita ca prin acele puncte să intre toate mărfurile despre care am vorbit. Da, m-ați întrebat dacă e mai bine o anchetă bilaterală sau nu. Uh, eu spun că o anchetă se naște din infracțiune și dacă infracțiunea are caracter internațional, ancheta poate fi nu doar bilaterală, ci multilaterală. Eu am coordonat uh, anchete conduse în mod paralel în mai multe țări care s-au bucurat de foarte multe succese în ce privește uh, arestări și capturi efectuate uh, simultan în mai multe țări. Eu cred că trebuie să încercăm să anticipăm uh, sistemul foarte lent al comisiilor rogatorii printr-o colaborare a politicii și magistraturii efectuată prin schimbul de informații care să poată efectua anchete cu aceeași viteză cu cea cu care acționează organizațiile criminale, pentru că dacă nu, întotdeauna vom rămâne în urmă în urma lor. După cum am spus deja, uh, când ei acționează atât de rapid încât uh, până când ajungem la ei cu ancheta, organizația, celula criminală respectivă nici nu mai există, s-a dizolvat. Bun. Următoarele întrebări. Natura geopolitică. Mi-amintesc întotdeauna cu problema prăbușirii zidului Berlinului. Atunci, imediat, am înregistrat uh, un, o, o, un, o convorbire telefonică între un mafio din Italia și unul din Berlinul de Vest care îi spunea și îi spunea du-te imediat la, în Berlinul de Vest. Dar de ce? Să cumperi. Ce să cumperi? Păi, nu știu, discoteci, cluburi de noapte, hoteluri, pizzerii, tot. Totul e de vânzare. Deci, într-o singură zi, iată, deja uh, a existat perspectiva unor piețe criminale infracționale. Deci noi trebuie să utilizăm activitatea preventivă pentru a înțelege că criminalitatea organizată se duce acolo unde sistemul politic e cel mai slab, unde instituțiile sunt cele mai fragile. Și de acolo poate influența situația politică, economică și socială. Deci pentru noi e foarte importantă o cooperare nu doar la nivel european, ci la nivel mondial, ca să evităm existența unor, practic, state mafiote, adică acolo unde crima organizată influențează, puterea influențează instituțiile prin activități de corupție și altele asemănătoare. Mafia acolo unde face afaceri nu e vizibilă, are o strategie foarte precisă. În multe zone din Italia, dar și din Europa, nu trebuie să măsurăm prezența criminalității organizate în funcția în funcție, pe baza statistică a uh, asasinatelor comise sau a infracțiunilor, pentru că e o metodă greșită de măsurare. Ba din potrivă trebuie să spun că ar trebui să încercăm să anchetăm persoane care aparent nu au activități infracționale, dar pentru asta avem nevoie de anumite elemente, informații de la care să plecăm pentru a demara anchetele. De acestea putem dispune doar cu ajutorul cooperării internaționale, mai ales atunci când acele persoane care se află în alte țări sunt foarte bine cunoscute în țara de origine. Și doar astfel, prin uh, această legătură pe care deja uh, am experimentat-o în Italia, între sud și nord, de exemplu, putem avea, și acolo există o cooperare foarte bună între uh, anchete, magistrați, uh, organele de poliție din Nord, cu locul de origine al anumitor infractori. Că adică nu vreau acum să hmm, dau o nuanță etnică cuvintelor mele, dar oricum, cred că astfel putem aduce la suprafață acest fenomen, chiar și acolo unde se pare că el este inexistent. Există și tendința de a nega existența acestui fenomen. Nimeni nu vrea să admită că în propria lui țară există mafia. Păi e o situație foarte periculoasă asta, pentru că atunci când mafia iese la suprafață, deja e imposibil să uh, mai avem activități preventive. Dreptul penal european. La ce folosește el? Nouă ne e de folos o legislație care să se poată aplica rapid în întreaga Europa. Tocmai cu recunoașterea reciprocă, ba chiar eu aș dori să existe o comunitate europeană care să îmi dea o lege europeană pentru toate țările europene. Știu, e un vis, însă eu sunt, având în vedere realitatea mea de zi cu zi, eu cred în vise, cred în utopii și sper că se vor putea și realiza. Măcar asta ar trebui să fie o tendință, dacă nu o realitate. Bun, închisori comune. Hmm. Nu știu dacă folosesc, ar fi de folos niște închisori comunitare, dar ar fi de folos un schimb între state în legătură cu mafioții care colaborează cu justiția. Asta ar putea fi o formă de cooperare. Uh, Asigur, e nevoie ca în sistem să existe și instituția respectivă, instrumentul care să permită acest lucru, pentru că nu în toate țările există această instituție. Sau regimul carceral mai sever pentru ca um, șeful mafiot să nu mai poată comunica cu supușii săi, să nu mai poată fi șef și în închisoare. Noi am realizat un fel de sistem de izolare carceral care evită această situație. Drept penal european, da, sigur, ar fi foarte util. Eu acum răspund uh, în legătură cu pro, instituția Procurorului European, că mm, mai mulți parlamentari m-au întrebat uh, ce părere am despre asta. Eu nu cred că avem posibilitatea existenței unui super procuror european. Și asta e într-un motiv foarte simplu. Uh, deoarece statele, pentru a renunța la propriile prerogative punitive, <laughs> nu știu dacă ar fi posibil acest lucru, însă aș putea să mă gândesc la o figură a procurorului european care să apere interesele comunității europene. Și acest procuror ar trebui să um, imite modelul pe care îl avem noi în Italia, cu parchetul italian, adică ar trebui să fie o instituție autonomă și independentă de executiv, ar trebui să aibă obligația de a încheta toate uh, infracțiunile și trebuie să aibă posibilitatea de a conduce și poliția judiciară care efectuează ancheta. Acesta este modelul care e cel mai adaptat la o acțiune care să apere interesele comunitare, pentru că sunt interese supranaționale și acestea trebuie apărate la nivelul unui sistem care poate fi gândit ca având caracter supranațional. La fel, în ce privește frontierele, știu foarte bine că sunt foarte multe frontiere, da, tehnologice, frontiere reprezentate de interese și așa mai departe, dar noi trebuie să încercăm să creăm o frontieră comună, un zid împotriva criminalității. Deci dacă există un interes al industriei pentru a-și proteja propria marcă, noi trebuie să ne coalizăm și să creăm o frontieră, o barieră comună împotriva infracțiunilor, ca să reușim să combatem uh, mărfurile contrafăcute, oriunde s-ar găsi ele. Să încercăm să avem legături și cu țări cum ar fi China, care astăzi se află în centrul acestor activități de trafic. Deci trebuie ca Europa să fie unită în încercarea de a obține, poate în primul rând din punct de vedere diplomatic și ulterior se va vedea, dar pentru a avea o colaborare și cu țările mm, terțe, pentru că astăzi sunt foarte multe probleme care nu apar în Europa, ci pe alte continente și Europa este victima lor, cum adesea e și victima agresiunilor financiare, după cum uh, foarte bine știți că se întâmplă în ultima vreme. De acestea fiind spuse, eu consider că diversele agenții care colaborează în Italia pot să fie infiltrate. Eu însumi în biroul meu, când eram uh, procuror la Palermo, biroul meu a fost infiltrat. Existau polițiști care colaborau cu inamicul, adică cu mafia. Dar am avut forța și am avut capacitatea să demascăm aceste fenomene și aceste persoane și să eliminăm, să extirpăm acest cancer dar pentru asta e nevoie de instituții foarte atente care să și semnaleze chiar și o minimă încălcare sau deviere de la datorile instituționale și apoi să vadă dacă e vorba de neglijență sau de trădare, de trecere de partea inamicului, adică a mafioților. Da, domnule Borghezio. Da, da, da, sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie să căutăm adevărul. Am reamintit că eu am avut privilegiu să um, culeg uh, declarațiile lui Spatuzzo, mafiot care a colaborat cu justiția italiană, prin care s-a redeschis un întreg capitol al anchetelor și știți foarte bine că anchetele sunt încă în curs de desfășurare în legătură cu mm, tra, presupusele tratative duse între statul italian și mafia. Bun. Acum, e ceva ce nu trebuie să se întâmple niciun stat al lumii, pentru că niciun stat nu are dreptul să trateze cu o organizație criminală. Eu cred că e foarte util să există o cunoștință acestui fapt și la nivel european, dar cum uh, spunea cineva, lăsați-ne să muncim. Și Acum pot doar să vă spun că e de neconceput să tratez cu o organizație criminală care a comis atâtea atrocități, pentru că mă gândesc întotdeauna la catastrofa de pe autostrada Capaci, atentatul, escorta care pur și simplu a fost pulverizată, mașina în care se afla Falcone, în care a pierit Falcone împreună cu nevasta sa, sau uh, clădirea de Via D'Amelio care a explodat, parcă era, parcă era Beirut acolo, au, s-au găsit fragmente de corpuri umane până la etajele cele mai de sus. Deci noi nu putem să ne gândim la vreo tratativă cu acești criminali. În legătură cu cooperarea uh, judiciară și superprocurorul am răspuns deja. Uh, Acum, ă, acea ă, asociere pentru comiterea de infracțiuni. Am spus deja că eu nu sunt în favoarea unei soluții prin care se pun în comun uh, infracțiuni care au fost prevăzute pentru uh, cazuri particulare, cum e cazul mafiei din sudul Italiei. Nu putem să le exportăm, ca să spun așa, în alte părți noi trebuie să plecăm de la analizele de la fața locului și să adaptăm infracțiunea prevăzută în lege la realitățile sociale și infracționale de la fața locului, pentru că criminalitatea organizată nu e doar un fapt infracțional și gata. Noi trebuie să încercăm să-l vedem și ca fiind un fapt social. Pentru că adesea criminalitatea furnizează locuri de muncă, dă de lucru oamenilor. E un fenomen economic care adesea influențează și politica și atunci trebuie să facem o evaluare globală privind și incluzând toate aspectele realității și prin această analiză să identificăm o infracțiune care să fie identică pentru toată lumea, dar care să poată fi aplicabilă și uh, să fie recunoscută mai ales de uh, magistrați, de judecători, pentru ca dreptul penal și dreptul procesual penal să-și uh, joace propriul rol și anume să aducă responsabilii în fața justiției să-i pedepsească și nu altceva. Apoi, în ce privește alte tipuri de infracțiuni, nu știu, s-a vorbit de asociere externă. Eu aș începe cu primul Uh, pas cu asocierea pentru comiterea de infracțiuni și m-aș gândi mai apoi la alte uh, infracțiuni mai complicate. Oricum, un lucru trebuie să fie sigur, și anume, dacă există un comportament care uh, trebuie pedepsit, uh, atunci acest lucru îl decide Parlamentul și trebuie tipizat cât mai mult ca să evităm orice situație de, de decizie discreționară. De exemplu, a primi voturi din partea unei organizații criminale e infracțiune, Bun. Parlamentul decide dacă e sau nu infracțiune speța în cauză. Asta e poziția mea, cel puțin. Sigur că mm, asocierea externă e ceva ce ține de drept penal material. Bun, discuția e mai largă și nu se poate elimina, dar când dorim să pedepsim un anumit comportament, trebuie să fie foarte clar ca să fie recunoscut de toți ca fiind o infracțiune sancționabilă. Da, mă grăbesc să închei. Mi s-au adresat foarte multe întrebări. Bun, corupția. Sigur că există și o legătură între mafie și politică. Noi trebuie să ne ascundem uh, după deget. În Italia s-au adoptat anumite legi și anumite uh, norme, cum ar fi, de exemplu, dizolvarea consiliilor comunale. Gândiți-vă că un organ ales de popor care este rezolvat printr-o măsură administrativă. E maximum ce putem face, dar sigur, uh, cu cerințe foarte precise atunci când e probat că acea instituție nu mai slujește cetățenii, ci doar pe câțiva privilegiați, anume mafioții. Sau, mă rog, cei care fac parte din criminalitatea organizată. Sau, de exemplu, pedepsirea eh, negocierilor dintre politicieni și mafioți. Asta ne dorim și noi, că și legislația noastră încă e incompletă. Astăzi se uh, pedepsește asta doar când se dă mită, ceea ce mi se pare un, o limitare, pe, având în vedere fenomenele din Italia. Da, știm că multe țări din Europa există și uh, niște norme pe care noi nu le avem și sperăm să le putem avea și noi și toate deciziile cadru mai pe care nu au fost încă adoptate uh, în Italia și nu au fost ratificate. Am o întreagă listă aici. <laughs> e chiar penibil. Se spune aici și cât de mult au uh, transpus în propriul drept uh, uh, mai multe prevederi și câte țări nu au făcut-o și nici Italia nu a prea uh, transpus în dreptul său intern această decizie cadru, dar ea nu este suficientă, așadar trebuie să ai o lege care să fie valabilă pentru întreaga Europa. E adevărat că multe țări n-au transpus complet în dreptul intern uh, instituția confiscării, dar poate că nu au și-au dat seama de importanța acestui instrument. Eu am spus că unicul mod sigur și cert să poți lovi uh, <laughs> organizațiile criminale este să-i lovești la buzunar. Pentru că închisoarea, mă rog, un șef care ajunge la închisoare e înlocuit de altul. Și astfel Uh, nu suntem foarte eficienți, dar uh, confiscându-le averile, asta da. Uh, e o activitate foarte importantă, ba chiar prioritară în activitatea noastră represivă. Și în încheiere, mă voi referi la valoarea adăugată a legii pentru a, se bucura de, pentru a ne bucura de succes. Am spus deja că dincolo de normele cu caracter punitiv împotriva uh, anumitor fapte sau omisiuni, uh, trebuie să avem și o activitate preventivă, care e foarte importantă, deoarece ea ne permite să nu cădem în patologia infracțională. Deci, trebuie să avem o lege care să pedepsească infracțiunile, dar să avem și o activitate preventivă, chiar înainte de a trebui să aplicăm legea. Mulțumesc din nou și mă scuzați că a trebuit să răspund foarte sintetic, fiind vorba de subiecte pe care le-am putea discuta săptămâni întregi. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule procuror, domnule președinte, mai ales mulțumesc pentru modul în care ați analizat toate aceste teme și așa au făcut și invitații noștri în această dimineață, și anume, ați evidențiat necesitatea existenței unei legi europene care să se ocupe de această problemă în mod european. Mulțumesc din nou și îmi doresc să mai existe și alte ocazii de a ne întâlni pe viitor. Iată că ne uh, dați și lista deciziilor adoptate de Uniunea Europeană înainte de a intra în vigoare tratatul de Lisabona, care nu au fost transpuse în dreptul național nici în Italia, nici în alte țări. Domnul procuror ne-a uh, lăsat și discursul domniei sale pe care îl vom distribui. Și acum trecem la următorul punct, un nou invitat, un expert din Franța, domnul Jean-Jacques Colombi, care este șef de unitate pentru relațiile internaționale a Ministerului de Interne din Franța. Și pe baza experienței sale ne va vorbi despre modul în care se poate coopera și se poate colabora între autoritățile naționale și cele europene. Te-aș dori să ne explice, dacă se poate, ce probleme operative se întâlnesc atunci când se trece de la nivelul național la cel european și internațional. Vom avea aceeași metodă ca și până acum, deci are cuvântul domnul Colombi. Pardon, Mulțumesc. Bună ziua, domnilor și domnilor. Mulțumesc, doamnă președinte, că mi-ați dat cuvântul. O să încerc să vă fac o prezentare relativ scurtă pentru a lăsa timp și pentru întrebări. Cum a spus și doamna președinte eu sunt uh, polițist uh, francez uh, și fac parte din poliția judiciară din Franța. Dar pentru majoritatea, dar eu uh, gestionez uh, practic uh, unitatea de colaborare cu uh, poliția internațională pentru a favoriza lupta împotriva crimei organizate și a, crime, a infracționalității în general. Am înțeles că ați avut o zi plină de italianisme, dacă se poate spune așa. Uh, și este foarte clar că în Franța noi nu avem un fenomen uh, mafios, uh, um, un fenomen mafiot, mă scuzați, în sensul uh, italian al termenului. Avem, deci nu avem uh, organizații criminale uh, foarte puternice care să fie uh, capabile să sfideze statul. Pentru a vă spune adevărul, Franța are de-a face totuși cu o criminalitate organizată polimorfă. Vorbiți, spre exemplu, despre impactul mafiei italiene în Franța. dar acum sunt singurul polițist neitalian care a trăit mai bine de șapte ani într-un, uh, într-o unitate antimafia în anii 90, pentru că am avut uh, ocazia de uh, a o vedea și acolo și pe doamna Borsellini, pe care o salut în acest moment și vreau să-i spun cât de mult am învățat alături de raposatul frate uh, în Italia și uh, transmit și omaginea mele pentru domnul Falcone. Deci uh, aș, aș fi vrut să vă vorbesc despre mafia francofonă sau despre uh, impactul mafiei rusofone în uh, Franța sau despre crima organizată în America de Sud sau din Africa. Aș fi vrut să vă vorbesc despre noua modă din Europa, cea provocată de criminalitatea itinerantă care vine din țările din Est dar am preferat să vă vorbesc mai bine despre criminalitatea organizată din Franța sau franceză, cea care uh, este constituită din uh, răufăcători uh, născuți în Franța, care acționează în Franța sau din Franța către străinătate. Ce înseamnă această criminalitate organizată franceză? Nu avem o tipologie. Știu că în cercurile internaționale uh, se uh, vorbește mai puțin despre criminalitatea franceză decât de altele, dar pentru noi 75% uh, din uh, criminalitatea care ne afectează este de natură franceză și din acești 75%, 80% sunt e reprezentată de criminalitatea uh, organizată din uh, suburbii legată de traficul de cannabis. Restul este criminalitatea organizată tradițională, adică grupuri criminale care datează de multă vreme, care sunt perene sau quasi perene și care se regăsesc pe o axă nord-sud care pleacă de la Lille, Paris, Lyon, Coasta de Azur, Corsica. Câteva cuvinte foarte rapid și dacă aveți uh, întrebări vom reveni mai târziu. Uh, criminalitatea corsicană, ce înseamnă asta? Este o mafie, ca, la fel ca Cosa Nostra? Corsica are 250.000 de locuitori. Deci discutăm despre o cu totul altă uh, dimensiune, dar din 2008, data la care a reînceput criminalitatea corsicană, sau mișcarea plăcilor tectonice ale criminalității organizate în Corsica, au avut, 66, au avut loc 67 de reglări de conturi până acum. În regiunea Provence, eh, Coasta de Azur, eh, Paris, eh, se ocupă de jocuri de noroc, șantaj, speculații imobiliare, și nu mai vorbesc de faptul că avem și ramificații în America de Sud și în Africa, în cazinouri și hoteluri și așa mai departe. Acești uh, răufăcători uh, corsicani sunt legați și de cei din Marsilia. Marsilia nu s-a schimbat mare lucru în ultimii 30 de ani. Organizațiile din Marsilia sunt în coordonare subordonate unor șefi, care pot fi numiți nași și din punct de vedere istoric se uh, ocupau de jefuirea mașinilor blindate, de taxe de protecții, reglări de conturi și așa mai departe. Și vorbim de Montpellier și uh, Nisa și așa mai departe. Trec foarte repede peste toate aceste lucruri pentru că altfel uh, nu o să mai avem timp. La Lille au avut uh, loc uh, reglări de conturi și de asemenea, vedem că avem uh, uh, criminalitatea organizată care vine din suburbiile uh, orașelor. Este o criminalitate organizată care este specific franceză și care este legată de vreo 20 de ani de importurile masive de cannabis din Maroc, prin Spania sau prin țările de jos. Este o activitate criminală a cărei cifră de afaceri ajunge la aproape 3 miliarde de euro pe an pentru o piață de consum de 250 de tone pe an. Este principala sursă de economie subterană din țara mea și traficul de stupefiante uh, include și cocaină, heroină și uh, droguri de sinteză, dar uh, și veniturile din acestea ajung la un miliard un milion de euro în conformitate cu estimările observatorului francez de droguri și, pentru droguri și toxicomanie. Există afinități culturale cu producătorii care sunt uh, localizați în principal în Maroc, ceea ce facilitează tranzaciile comerciale și investițiile uh, profiturilor din uh, activitățile criminale în Maroc, în Maghreb, de fapt, sau în Tunisia și acolo este mult mai greu să mergi să recuperezi uh, banii. Cum, s-au cum se organizează? Vorbim aici despre o organizație pe trei niveluri. Uh, care apar în mai multe orașe din uh, țara mea. Uh, baza sunt traficanții locali care sunt, au o rețea de vindere, de distribuție, practic. Și în, acest, în această etapă, rivalitățile care apar pentru controlarea teritoriului, și aici cred că aici domnul procuror Graso o să înțeleagă la ce mă refer, uh, sunt uh, înregistrate la fel ca utilizarea de armă ca infracțiune. Apoi avem nivelul uh, intermediarilor, cei care cumpără cantități variabile de produs, de la câteva zeci la câteva sute de uh, kilograme, în mod regulat. Și aceste grupuri pot să țină legătura cu producătorii și au ocazia să preplătească marfa și apoi să se deplaseze foarte repede în sudul Spaniei sau în Maroc sau în țările de jos. Și aceste grupuri sunt mai structurate și au, aduc și alte produse decât cannabisul. Și asta este marea amenințare, pentru că o să vedem mai încolo Traficul de cocaină a evoluat foarte mult și Africa de Vest a devenit locul de tranzit și de depozitare principal din, de la furnizorii din Maroc și de la rețelele criminale din Maroc aceste grupuri criminale aduc cocaina în Franța și îl aduc până în scara blocului, îl aduc până în uh, uh, suburbiile și până în satele cele mai îndepărtate din Franța, pentru că oferta este de o asemenea manieră încât uh, imaginea s-a schimbat foarte mult, a trecut de la criminalitate urbană la periurbană și acum a ajuns uh, la țară. Și în vârful piramidei criminale, mai multe zeci de organizații criminale, care sunt organizate la fel ca cele două uh, menționate mai devreme, dar sunt uh, la crem de la crem, dacă se poate spune așa și uh, e o putere financiară foarte mare și pot cumpăra tone de produs la fiecare tranzacție. Și aici vorbim despre criminalitate transnațională structurat, uh, structurată care stăpânește căile comerciale, corupând funcționarii din Maroc sau din Spania, care au uh, profituri foarte mari și care fac investiții și în Franța, dar și în străinătate. Și uh, responsabilii sunt cel mai adesea uh, instalați în sudul Spaniei, în țările de jos sau în Maroc. Mizele financiare sunt firește enorme și în spatele acestor mize există infracțiunile conexe. Astăzi, în Franța, considerăm că uh, 70 la, până la 80% din reglările de conturi pe care le vedem an de an apar, uh, sunt legate direct sau indirect de traficul de cannabis, control de teritoriu, probleme de contracte legate de calitatea produsului, cantitatea produsului, nerespectarea anumitor norme de transport și controlarea teritoriului, cum spuneam mai devreme. Fără a mai vorbi despre răpirile cu cerere de răscumpărare pentru a face presiune asupra unor anumite grupuri pentru că anumite uh, grupuri s-au uh, specializat în uh, jafuri armate Alo. și își fură marfa unii de la alții. Deci 7 minute și 50 de secunde pentru a vă explica practic care sunt mizele acestui fenomen. De ce vă vorbesc de toate astea în Franța? nu pentru a deplasa uh, subiectul de discuție, ci pentru că este extrem de relevant pentru a vedea care sunt mijloacele de a lupta împotriva acestui fenomen. Bineînțeles, uh, ați înțeles cu toții, totul depinde de cooperarea internațională. Avem nevoie de o abordare uh, plurilaterală și coerentă. Aceste schimburi de informații în ceea ce privește cooperarea polițienească uh, ajută foarte mult și uh, Franța vrea să aibă un punct de contact unic pentru cooperarea judiciară. Și o să vorbesc despre uh, Interpol, Europol, Prim și Schengen, acordurile Prim și Schengen, care stau la dispoziția uh, instituțiilor franceze și o să vorbesc despre modul în care acestea sunt incluse în procesul penal. O să-mi spuneți că aceste platforme nu sunt unice în lume, sunt întâlnite și în alte capitale europene. Particularitatea platformei din Franța este că vorbim despre o platformă care reunește polițiști, ofițeri vamali, dar și magistrați. Deci 24 de ore din 24 avem magistrați prezenți aici care uh, stau, la dispoziție partenerilor din străinătate pentru orice solicitări pentru a uh, verifica actele de cooperare judiciară pe care le facem zi de zi și care sunt uh, delegate către cooperarea polițienească. Spre exemplu, în cazuri de urgență, un magistrat din uh, Lituania sau din Spania uh, trimite un mandat de arestare european, noi știm unde este fugarul în Franța, în timp real, 24 de ore din 24 putem să-l prindem. La fel și solicitările de punere sub urmărire. Celelalte instrumente. Am vorbit despre o piață coerentă, despre o abordare coerentă și plurilaterală. Am spus că avem mai multe instituții, mai multe uh, uh, instrumente uh, în aici și avem și instrumente bilaterale. Să luăm, spre exemplu, traficul de droguri. Să luăm, spre exemplu, dacă tot vorbeam despre Africa de Vest și despre uh, traseul Maroc-Spania, nu pentru a stigmatiza, ci pentru că este emblematic, știm că cocaina vine din, în Africa, din America de Sud. Știm care sunt cele trei țări producătoare, știm care sunt uh, celelalte state care sunt portavioanele, într-un fel, a acestor țări producătoare. Care sunt instrumentele utilizate de Franța pentru a pune în aplicare o acțiune de reprimare coordonată cu ceilalți parteneri? Evident, avem ofițerii de legătură. Și noi avem una dintre cele mai importante rețele din uh, lume. Avem ofițeri de legătură în mai bine de 90 de țări. În America de Sud, uh, foarte aproape de sursă, deci de producătorii de cocaină. Avem oameni la uh, Bogota, avem în Peru, în Venezuela, în Brazilia și așa mai departe. Și avem și legături cu agenția americană care monitorizează situația din Caraibe, Am uh, construit în uh, Martinica, deci pe teritoriul european, o antenă specială a uh, biroului pentru lupta împotriva traficului ilicit de stupefiante pentru a acționa la sursa plecării mărfii. Și aici avem ofițeri din Spania, din Marea Britanie, din Germania și așa mai departe, și din Italia, firește. Uh, Lucrăm cu platformele pe care le-am instalat la nivelul Uniunii Europene. de interceptare pentru uh, navele care traversează Atlanticul de la, din Maroc uh, la Lisabona, dar avem de asemenea ofițeri de legătură în Africa de Vest. Avem ofițeri la Dakar și la Craugana. Avem spanioli, italieni, portughezi, englezi și așa mai departe. Deci avem oameni din toate cele 27 de state membre și avem un mare număr de ofițeri de legătură uh, care sunt în Maroc și în Spania. Revenind la traficul de cannabis. Francezii sunt convinși că neutilizarea acestor instrumente de cooperare internațională cum ar fi Europol, la care voi reveni mai târziu, credem că există niște acțiuni operaționale care nu pot fi realizate decât uh, în strânsă cooperare cu partenerii străini. Tocmai de aceea, Franța are mai mulți ofițeri de legătură la Madrid, la Malaga, la Barcelona și la Alicante. Și în același spirit, Partenerii spanioli vor să deschidem un comisariat comun pentru a, ă, la Algez, Algeciras ă, pentru a trata problema ă, Marocului și cred că noi încercăm să trimitem un ofițer de legătură acest, la acest comisariat comun dacă ne va deschide porțile, pentru că suntem convinși că foarte multe măsuri pot fi luate la sursă. Și acest lucru evident, nu aduce atingere celorlalte instrumente, dar în același spirit pe care îl menționam mai devreme, pentru a merge chiar și mai departe, guvernul din, uh, francez și spaniol au semnat în aprilie 2010 un acord între miniștrii de interne pentru a crea echipe permanente de informații. Avem nevoie în Franța pentru a reprima uh, traficul și a dezmembra rețelele de care vă vorbeam, de informații. Chiar în locurile unde s-au instalat aceste grupuri criminale, mai ales în sudul Spaniei. Deci avem niște, o unitate comună franco-spaniolă uh, pentru droguri, care se ocupă de acțiunile operaționale și scopul este de a trimite anchetatori francezi uh, specializați în materie de trafic internațional și de spălare de bani în Spania pentru a uh, colabora strâns cu serviciile spania, spaniole pentru a uh, ancheta grupurile franceze care s-au instalat acolo. Am început în aprilie 2010 și vă dau rezultatul uh, actual al acestor operațiuni. 18 uh, tone de cannabis, 600 uh, kg de cocaină, 80 de vehicule, 164 de răufăcători au fost trimiși în instanță și 1.600.000 de euro au fost confiscați. Văd că am ajuns deja la 15 minute. Quelques instants encore. Doar câteva clipe, dacă îmi uh, permiteți. Deci, fără a aduce atingere instrumentelor uh, de cooperare internațională, care e poziția noastră? Noi vrem să utilizăm la maxim Europolul. Credem în acest lucru și cunoaștem calitatea rezultatelor uh, Europol. Credem atât de mult în asta încât am pus în aplicare o inițiativă inovatoare la începutul anului trecut care constă în lansarea unei uh, uh, unui experiment de trimitere în Franța a polițiștilor și ofițerilor vamali cu posibilitatea de schimburi directe între serviciile teritoriale și Agenția Europol fără a trece ca până acum prin biroul centralizat pe care îl conduc eu. Asta nu înseamnă că centralizarea a la francez este uh, îndepărtată, nici pe departe, dar uh, asta ne permite să ne mișcăm mai repede și mai eficient. În ceea ce privește Europolul, am înțeles că în uh, lucrările legate de viitorul regulament, uh, uh unii s-au gândit la o uh, alimentare sistematică a fișierelor Europol pe, uh, din bazele de date ale statelor membre. Trebuie să vedem care este realitatea atât a agenției Europol cât și a uh, instituțiilor din Franța, pentru că noi vrem să utilizăm mai mult Europolul uh, și băncile de date, dar vrem ca acest lucru să, fie, uh, să nu fie o obligație, să fie facultativ, pentru că uh, în calitate de obligație ar fi contraproductiv. Ne mulțumește foarte mult uh, realizarea instrumentelor Uniunii Europene, cum ar fi prim, pentru că noi facem schimburi pe cei trei piloni ai prim. Nu mai vorbesc de Schengen, pentru că acolo este cooperare cotidiană, cooperare zilnică pe mii de lucruri. Dar Credem și poate dacă vreți o să mă opresc aici, că utilizarea acestor instrumente într-o lume globalizată, așa cum o cunoaștem, chiar și pe plan uh, infracțional, necesită necesită o utilizare echilibrată a instrumentelor europene și a Interpolului. Pentru că Interpolul este are uh, ca membri 187 de state și uh, ofer, le oferă mai multe posibilități și avem grijă să nu existe o dedublare în acest moment, să nu existe restricții bugetare, să nu existe pierdere de energie și ca cele două agenții puternice, Europol și Interpol, așa cum uh, ne-au spus și șefii lor, să găsească o sinergie. Și tocmai de aceea suntem pentru trimiterea uh, uh, pentru instalarea platformei uh, pentru criminalitate cibernetică în cadrul Europol și ne a interesat și un instrument asemănător pentru Interpol. Deci asta este poziția Franței în comitetele executive pentru cele două agenții. Nu vreau să reiau, pentru că nu o să-mi permit să fac acest lucru, euh, a dit tout à l'heure le procureur. Euh, Ceea ce a spus mai devreme domnul procuror Graso. perspectivele de viitor și ce putem să așteptăm noi de la dumneavoastră. Există niște perspective foarte puternice, destule, uh, ca și o mulțime de provocări și domnul procuror Grasu a vorbit despre directiva privind uh, păstrarea datelor. Sunt perfect de acord cu ceea ce a spus. Și o să vă dau un exemplu care, din păcate, revine din actualitatea franceză recentă. Toată lumea a auzit uh, vorbindu-se despre uh, Toulouse și Montauban despre crimele de la Toulouse și Montauban. Deci, uh, având în vedere faptul că anchetatorii francezi s-au confruntat cu niște obstacole și cu niște probleme majore, uh, Uh, una dintre ele fiind că acest uh, om nu a fost identificat uh, decât foarte târziu în cursul anchetei și trebuie să vedem, pentru că ne-am dat seama că acest om fusese în vizită și în Afganistan și în Pakistan, dar ne-am dat seama prea târziu. Deci, într-o asemenea anchetă, este foarte clar că uh, trebuie să mergi mult în amonte și fenomenele relevante pot să dateze de mai mulți ani. Deci suntem conștienți de nevoia de protecție a libertăților individuale a fiecăruia dintre noi, dar acestea fiind spuse, ne temem foarte mult că o diminuare a duratei de păstrare a datelor să nu uh, pericliteze acest gen de anchete. Mai mult aș putea spune că acest om care s-a dus la Islamabad nu a putut să plece la Islamabad de la Paris, pentru că nu exista zbor direct. A trebuit să uh, meargă prin alte zboruri comunitare și uh, revin la dosarul privind registrul cu datele pasagerilor. Fără includerea zborurilor intracomunitare în acest registru, orice anchetă devine imposibilă. Et dernier point, si je puis me permettre. Și o ultimă observație, dacă îmi permiteți. Pentru a reveni la directiva privind păstrarea datelor, vă rog, doamnelor și domnilor deputați, inclusiv pentru uh, utilizarea Interpolului, să nu introduceți uh, să nu uitați să introduceți schimburile de informații la nivel internațional în cadrul uh, directivei, pentru că există aici un mic vid juridic pentru că nu se menționează uh, acest lucru și, uh, bineînțeles, din cauza asta avem multe probleme. Aș avea multe alte lucruri de spus, dar n-am mai avea timp pentru întrebări. Sper că m-am exprimat destul de clar. Vă mulțumesc. Le ringrazio. Mulțumesc, domnule Colombii. Dar iar avem probleme cu timpul. Iar am rămas în urmă, din păcate. Suntem în întârziere, da, e ca spada lui Damocles, sabia lui Damocles. Deci aș uh, dori să dau imediat cuvântul domnului Corcoran și apoi să avem o rundă de întrebări. Vă rog. Ok. Allora, eh, il Messier Corcoran è responsabile dell'ufficio per Domnul Corcoran reprezintă biroul de luptă împotriva crimei organizate din Irlanda și domnia sa se va referi la un aspect care pentru noi este esențial și anume sequestrarea și confiscarea bunurilor național, la nivel național și transnațional. Știți că la LIBE se discută această directivă a confiscărilor de active, chiar dacă Comisia nu și-a formulat încă propunerea de regulament referitor la recunoașterea reciprocă a ordinelor de sequestrare a activelor și de confiscare. L-aș ruga pe domnul Corcoran să ne prezinte experiența domniei sale și să ne spună mai ales care au fost dificultățile cu care se confruntă în fiecare zi în momentul în care vorba de a trece de anumite limite geografice în activitatea polițienescă. Domnule Corcoran, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă, și mulțumesc că m-ați invitat să vorbesc astăzi în fața comisiei dumneavoastră. Sunt uh, șeful biroului Agenției de Recuperare a Activelor de Ilicit din Irlanda. Știu că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, am să încerc să vă prezint biroul în termeni generali și de asemenea am să vă prezint baza juridică care îi asigură funcționarea. Este o serie de dispoziții juridice referitoare la confiscarea bunurilor ilicite în Irlanda și avem acest birou al nostru care se ocupă de punerea în aplicare a acestei legislații. În prezentarea mea m-am referit la ultimii 15 ani din activitatea acestui birou, politici și procese, schimbări survenite în tot acest timp. Pentru a înțelege cum s-a ajuns la aceste practici în Irlanda, trebuie să vă vorbesc foarte scurt despre ce dispoziții aveam înainte de 1996. Am avut o, o lege din 94 care stabilea regimul confiscării bunurilor ilicite. A fost o lege revoluționară la vremea ei, însă era nevoie de condamnare pentru a se putea trece la confiscarea activelor. De asemenea, legea prevedea ordine de confiscare, ordine de restricție și alte obligații asupra băncilor, de exemplu, de a urmări parcursul fondurilor respective. În ciuda progresului reprezentat de această lege, încă mai existau medii interlope care își desfășuraseră capacitatea de a eluda acest proces juridic, pentru că domneau prin teroare în sectoarele lor de activitate și, de asemenea, aveau posibilitatea de a constrânge indivizii să se supună voinței lor. Unele dintre aceste grupuri organizate au ajuns chiar să se izoleze practic de orice efect ale codului penal obișnuit. Stimulul pentru crearea acestui birou al nostru a fost asasina, asasinat al unui jurnalist și a unui membru al poliției în 1996. Aceste evenimente au dus la adoptarea unor noi legi. N-am să vi le mai prezint în detaliu, însă vedeți pe ecran un citat din spusele unui judecător care interpreta legea respectivă, se referea la necesitatea acestor noi norme și sublinia necesitatea unei supervizări strânse și apropiate din partea tribunalului. De asemenea, de asemenea era vorba și de respectarea principiului proporționalității și a echilibrului. Trecând la structura propriu-zisă a biroului, acesta este de dimensiuni modeste, după standardele internaționale. Mm Personalul este de 70 de persoane, ceea ce nu e mult, dacă ne gândim la standardele internaționale. Angajații vin din mai multe departamente ale guvernului, după cum vedeți pe diagramă, cam jumătate sunt polițiști, 12 de la Comisia Impozite, 5 de la Biroul de Asistență Socială. Avem un uh, jurist cu normă întreagă, 11 personal tehnic și administrativ. După cum spuneam, un personal redus în comparație cu alte organizații similare la nivel internațional. Însă aici trebuie să vă gândiți și la mărimea populației și la forțele de ordine din, Ita- din Irlanda, care au doar 14.000 de angajați în total. În ciuda acestui lucru, biroul și-a desfășurat activitatea într-un mod deosebit de eficient. Care sunt obiectivele? Legea le enunță foarte simplu. E vorba de identificarea activelor, oriunde ar fi acestea, active ilicite sau care se suspectează a fi ilicite, luarea de măsuri adecvate în baza legii, în ceea ce privește confiscarea și blocarea acestor active și desfășurarea oricăror investigații necesare acestui scop. Sunt obiective, după cum vedeți, generale, enunțate în termeni foarte simpli. Biroul a fost descris ca o agenție multidisciplinară. Membri ai poliției, inspectori fiscali, lucrători sociali colaborează și fac schimb de informații într-un scop unic. Funcțiile investigative sunt sprijinite de contabili, avocați și experți cu, angajați cu normă întreagă la noi, care au puterea de a desfășura investigații și a demara investigații pentru a se recurge la toate remediile de natură juridică menită a îi lipsi pe infractori de bunurile dobândite ilicit. Vedeți aici diferitele agenții care au contribuit cu personal la activitatea biroului nostru, însă timpul nu ne mai permite să vi le prezint pe fiecare dintre ele. V-aș atrage însă atenția asupra unui aspect care s-a dovedit a fi de importanță în ultimii ani, pentru că ne, ne-am concentrat tot mai mult pe dimensiunea analitică și pe pregătirea cazurilor pentru aducerea acestora în justiție. Toate informațiile, toate dovezile adunate, care în trecut erau eventual scăpate din vedere, preferându-se dovezile mai directe, e bine, acum, în ultima perioadă, ne-am concentrat pe analizarea stilului de viață, a veniturilor, alte aspecte ale vieții infractorilor, tocmai pentru a ne forma o imagine asupra modului în care aceștia și-au adunat averile ilicite. Toate categoriile diferite de competențe în cadrul biroului nostru uh, lucrează foarte bine sincronizat în cadrul unor echipe sub același acoperiș. Agenția este practic una polițienească, polițiști au rolul conducător, însă punem accentul pe principiul egalității membrilor echipelor. Toți participanții contribuie cu un efort egal și cooperarea este pe primul loc. Legislația existentă ne dă posibilitatea să obținem dovezi, mandate de percheziție și așa mai departe, însă probabil cel mai important aspect se referă la capacitatea agenților noștri de a opera în mod anonim și de a beneficia de protecție statutară pentru această anonimitate a lor. De asemenea, trebuie spus că atribuțiile și funcțiile biroului sunt utilizate într-un mod precis, direcționat împotriva unor indivizi, nu le folosim în sens general. Cei care sunt aleși pentru o investigație sunt aleși foarte temeinic, e vorba chiar de indivizi care trebuie să fie investigați în acest mod. Vorbeam și pe, despre caracterul multidisciplinar al activităților noastre și despre modul în care acționăm în termeni practici. Tocmai din această cauză am avut atât de mult succes până acum, pentru că avem această abordare multidisciplinară. Avem capacitatea de a circula informații între agenții și, prin urmare, putem recurge la un remediu natural pentru că în trecut știți că am avut probleme din cauza obstacolelor birocratice. Toate informațiile colectate sunt uh, disponibile fiecărui agent care astfel poate să-și exercite pe deplin funcția specifică. Asta ne permite să recurgem la strategii complexe atunci când încercăm de a-i lipsi pe infractori de bunurile dobădite ilicit și, de asemenea, putem astfel exploata la maxim diversitatea de competențe ale reprezentanților biroului nostru. Legea în baza căreia funcționăm este din 96, n-am să mai prezint în detaliu din cauza lipsei de timp, însă trăsăturile principale ale acestei legi ar fi recursul la confiscare civilă, se presupune și recursul la, cât, la anumite demersuri în justiție, însă nu impune ca cerere preliminară o condamnare la tribunal a respectivului înaintea confiscării. Curtea Supremă a recunoscut validitatea acestor dispoziții, mai există și de asemenea măsuri de salvgardare în legislație, există un drept la asistență juridică pentru cei vizați, și, de asemenea, se poate debloca accesul la fonduri pentru a acoperi cheltuielile de judecată, acele cheltuieli bona fide. De asemenea, trec câțiva ani între emiterea ordinului inițial de confiscare și lichidarea bunurilor respective de către autorități. În ceea ce privește atribuțiile referitoare de punerea în aplicare a regimului impozitelor au ca scop uh, și trebuie să fie utilizate într-un mod coordonat. Am să trec rapid la dimensiunea internațională a activității noastre. Vedeți uh, pe ecran principalele domenii de cooperare între biroul nostru și diferitele agenții internaționale. Uh, nu e o surpriză aici că majoritatea interacțiunilor noastre sunt cu colegii din Marea Britanie și Irlanda de Nord, în special, însă colaborăm frecvent și cu colegii europeni și din restul lumii. Suntem membri în rețeaua CARIN, o rețea neoficială a agențiilor de recuperare a activelor ilicite și, de asemenea, suntem membri ai agenției birourilor de recuperare internațională. Și asta ne ajută pentru că putem schimba informații cu colegii din străinătate. Încercând să rămână limitat de timp, m-aș mai referi pe scurt la o serie de chestiuni ce țin de această dimensiune internațională a activității noastre și care sunt chestiuni care uneori ne cauzează probleme. Uneori, stătem probleme cu schimbul de informații în cadrul unor investigații civile, unde nu există o condamnare împotriva persoanei investigate. Ar mai fi chestiunea recunoașterii ordinelor de confiscare și primire. Și aici au existat unele probleme din când în când. Toate activele pe care noi le confiscăm sunt lichidate prin desemnarea unui uh, unui uh, judecător sindic. Recunoașterea ordinelor civile de confiscare nu este acceptată peste tot, însă credem că modelul existent în jurisdicția noastră presupune anumite clauze de salvgardare care merită să fie analizate și la nivel internațional. Mai apare și chestiunea împărțirii acestor active pentru că de multe ori am colaborat cu alte jurisdicții și a trebuit să găsim o cale de împărțire a acestor active confiscate între jurisdicții. De asemenea, ca ultim punct aici, ca potențială problemă, este interpretarea instrumentelor internaționale, pentru că aceste interpretări pot să difere și asta uneori poate să ducă la controverse. Pe ansamblu, pot să spun că biroul nostru încearcă să fie un model de bună practică. S-a bucurat de succes în contextul irlandez și încercăm să păstrăm același nivel al prestației noastre și pe viitor. Vă mulțumesc! soprattutto per aver concretizat totul, eu adesso. Vă mulțumim, domnule Corcoran. Acum dau imediat cuvântul colegilor, coordonatori, în primul rând, și apoi deputați. Vă rog să nu depășiți limita de un minut, altfel trebuie să tai microfonul, pentru că altfel nu vom putea încheia la timp. Și nu mai avem timp și pentru domnul la Torre. Uh, doamna Mathieu. Uh, mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc pentru această prezentare, domnule Camil. Uh, Mă bucur că am aflat că în sfârșit avem și noi în Franța criminalitate organizată. Nu e doar în Italia, glumesc, dar uh, e clar un lucru că în Italia s-a comunicat mult pe tema mafiei și criminalității organizate, în timp ce în Franța nu e chiar așa. Uh, Uh, doar poliția și sistemul judiciar știu și uneori poate și jurnaliștii mai uh, uh, comunică publicului ce face poliția în legătură cu capturile de droguri, de cannabis sau de capturile de bani sau spălările de bani, dar marele public nu știe foarte bine ce se întâmplă în termen de criminalitate organizată în Franța. Deci este o altă strategie publică de la stânga la dreapta și e păcat uh, că această strategie nu uh, informează publicul. Am înțeles foarte bine ce doreați dumneavoastră. Doreați păstrarea datelor dosar pe care îl discutăm și noi la Libe și registrul cu datele pasagerilor și uh, vă mulțumesc pentru toate sugestiile pe care le-ați făcut, domnule Columin. Domnule Corcoran, vă, vă felicit pentru toate uh, măsurile pe care le-ați luat în biroul nostru de anchetă, care evident sunt foarte bune, mai ales în ceea ce privește uh, confiscările de bunuri, de profituri obținute din activitățile criminale. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să vă adresez mulțumiri. Mulțumesc pentru că au fost niște prezentări foarte utile și foarte interesante pe scurt. Vreau să mă refer la piața de urlor în Franța. Și întrebarea mea poate nu se va referi neapărat la traficul de stupefiante, ci la așa numita marfă uh, umană, traficul de ființe umane. Astăzi Comisia Europeană a prezentat o strategie cu 40 de măsuri concrete pentru a combate traficul de ființe umane. Uh, cunoașteți uh, acest document, aveți cunoștință de el. În uh, sistemele penale naționale există o specializare pentru combaterea traficul de ființe umane, gândiți la o unitate de anchetă comună pentru a combate acest tip de infracțiune. M-ar interesa să știu acest lucru. O inițiativă ca cea a Comisiei ar putea fi utilă și în mod analog în lupta împotriva traficului de stupefiante, pentru că s-a vorbit și de tema aceasta. Mulțumesc, domnul Newton, dar un minut. Thank you very much, madam. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnului Colombi, o întrebare. Cum am putea îmbunătăți noi lucrurile? Am putea cere crearea unui procuror european, un FBI european, drept penal european, să avem uh, pedepse, un regim de pedepse generalizat la nivel european sau închisori generale europene. Iar uh, colegului din Irlanda își pune următoarea întrebare. Ce se întâmplă dacă descoperiți că acești indivizi au active în Irlanda, dar și în Elveția și Statele Unite? Cum puteți păstra lucrurile secrete, solicitând la în același timp elvețienilor și americanilor să ia măsuri? Vă mulțumim pentru verzi. Un minut, nu renunțați. Pentru ECR, un minut, domnul Kirkhope. Mulțumesc, doamnă președinte. întrebarea pentru oricare dintre vorbitori, probabil mai mult pentru colegul din Irlanda. Mă interesează reația de legătură între dânsii și trezoreriile naționale. Partea financiară, partea financiară a criminalității este foarte interesantă pentru noi, și mai ales dacă ne uităm la contextul actual, vedem că sunt foarte multe exemple de spălare de bani, dar nu numai. Sunt și chestiuni referitoare la modul în care investigarea cazurilor de corupție se desfășoară, investigarea modului în care se folosesc astfel de bani. Acestea impun eforturi concertate din partea autorităților polițienești și a serviciilor trezoreriei. Ne puteți spune ceva în acest sens? Vă mulțumim pentru GUE. Un minut, domnul Sondergaard nu este. Mergem mai departe. Un minut, raportor domnul Iacolini. Sì, grazie Presidente. Dopo aver ascoltato sia il signor Colombi... Mulțumesc. După ce am ascultat ce a avut de spus domnul Colombi și domnul Corcoran, Am înțeles că există multe modele importante și în alte țări, nu doar în Italia. Există mo- uh, modele și moduri eficiente de a combate crima organizată. Întrebarea e aceeași pentru amândoi, și anume, ce instrument concret de anchetă, conform propriilor noastre experiențe, ar putea constitui un punct de referință pentru întreaga Europa? Deci ce mod concret de a combate mafia ați preferat dumneavoastră la nivel european? Inspirat din modelul francez sau irlandez? Ce instrument ar putea fi utilizat la nivel european sau la nivelul altor țări? Mulțumesc! Mulțumesc doamna Hankis, un minut. Köszönöm, elnök asszony președinte. Domnul Colombi ne-a făcut o prezentare foarte interesantă și a, ne-a spus uh, că există forme diferite ale criminalității organizate și a menționat criminalitatea rusă, ceea ce mă interesează în mod deosebit pentru că eu vin din Ungaria și suntem o țară postcomunistă și la drept vorbind, dați-mi voie să vă spun că în ceea ce privește criminalitatea organizată există o, o trăsătură comună între criminalitatea din centrul Europei și cea italiană. Deci există o ramificație foarte puternică între stat și mafie. În Rusia existau deja grupuri mafiote Existau deja informații despre acestea, făceau uh, trafic uh, cu arme și uh, aceasta reprezintă o formă foarte importantă a criminalității organizate. N-am uh, timp să vă spun mult mai multe, dar uh, au existat în mod clar niște ramificații la nivelul aparatului de stat. sau uh, întrepătruns uh, cele două și acestea există și uh, în Rusia și în uh, țările din Europa Centrală sau în Europa de Est, la fel ca și în uh, Statele Unite și în Elveția la nivelul băncilor. Și acum vorbim despre uh, piața de imobiliare și nu mai vorbim despre traficul de arme. Dar ne puteți spune în Franța dacă există în continuare organisme rusești uh, ale mafiei? Mulțumesc! Un minut, un minut domnul Mitchell. Mulțumesc, domnul președinte. Domnul chestor Corcoran este aici la ideea mea, practic, și mă bucur că a venit, pentru că suntem într-o situație în care uh, oameni care nu au venituri oficiale trăiesc ca niște milionari. Alții care beneficiază de ajutor de stat dețin de fapt două sau trei proprietăți. Și oamenii s-au săturat de astfel de stare de lucruri. Opinia publică vrea să vadă mafioții pedepsiți. Și asta putem să încercăm să facem peste tot în Europa dacă pornim de la exemplele pe care tocmai le-am văzut. Aș avea două întrebări pentru domnul Corcoran. E vorba de drept civil, nu de drept penal. Deci nu e nevoie ca cineva să aibă o condamnare penală pentru a putea fi avut în vedere de dumneavoastră. Cum se face asta? Deci folosiți dreptul civil și puteți lua măsuri înainte de a se da un verdict în materie penală la tribunal. În ceea ce privește verdictul uh, judecătorului McGuinness uh, referitor la acest echilibru al drepturilor, S-au acordat drepturi inspectorilor fiscali, eh, celor care lucrează în ajutorul de stat și aceștia pot colabora cu poliția pentru că dețin informații cu caracter privat. Cum vă puteți asigura că îi urmăriți pe acest infractor fără însă a încălca drepturile cetățenilor care respectă legea? Pentru că aici e vorba de a manevra informații cu caracter privat judecătorul McGuinness ne-a asigurat că există acest echilibru, că există măsuri de salvgardare, dar ne puteți spune mai multe în acest sens. Ultima intervenție, un minut, domnul Costello, doamna, domnul Costello. Doamna Costello. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să le mulțumesc uh, tuturor vorbitorilor care au luat cuvântul în această după amiază. Domnule Chester Corcoran, prezentarea noastră a fost foarte interesantă și trebuie să vă spun că și eu am ceva informații despre situația din Irlanda, însă aș avea câteva întrebări. În ceea ce privește bunurile confiscate, spuneți că trec șapte ani înainte ca acestea să reintre în sistem. De multă vreme am cerut ca o parte a veniturilor să fie alocate pentru despăgubirea victimelor în principal. E vorba de comunități dezavantajate care sunt afectate în mod negativ de consumul de droguri, de exemplu. Mă gândesc dacă vreau să știu dacă aveți vreo opinie în acest sens. Apoi, dacă ne gândim că în martie 2012 Comisia a anunțat că va exista o nouă directivă similară cu norme de drept intern irlandez, pre- pre- permițând recursul la astfel de metode fără o, fără o condamnare penală, cum credeți că ar putea și Irlanda să subscrie la această directivă? Și ultima întrebare pentru toți vorbitorii în ceea ce privește colectarea datelor, care a fost menționată în câteva rânduri aici. S-a vorbit despre accesarea uh, înregistrărilor convorbirilor telefonice de pe mobil. În Irlanda, problema e că mulți infractori folosesc uh, numere de mobil neregistrate pe nume și nu se pot uh, nu se poate ține evidența acestor cartele se poate cumva discuta cu operatorii de telefonie mobilă care să asigură o trasabilitate și a acestor convorbiri. Uh, doamna Iotova? Mulțumesc. Doamnă președinte, aș dori să mulțumesc uh, tuturor vorbitorilor din această după-amiază. Toate prezentările au fost deosebit de interesante, însă am o întrebare pentru domnul Corcoran. Dacă am înțeles bine, în Irlanda s-a modificat legislația în vara lui 96 și în ceea ce privește confiscarea bunurilor ilicite, nu mai e nevoie de o condamnare penală. Întrucât suntem pe cale să redactăm carte europeană pe această temă, m-ar interesa să văd ce concluzii se desprind din practica dumneavoastră. O astfel de legislație nu duce oare la abuzuri? Nu poate transforma toată chestiunea într-o chestiune politică. Nu poate presupune presiuni politice asupra unor reprezentanți ai mediului de afaceri, oameni de afaceri care s-ar putea dovedi incomozi pe anumite planuri. Doamnă președintă, o întrebare de ordin tehnic privind uh, procedura. Când o să mai discutăm ultimul punct de pe ordinea de zi, la care n-am, n-am reușit să ajung, probabil mi-a spus ceva la începutul întâlnirii, pe care mie mi-a scăpat, e un aspect foarte important, aș sugera să fie amânat pentru data următoarei întâlniri. Următorul punct de pe ordinea de zi Allora, ehm, vi dicevo prima, abbiamo accumulato... Da, spuneam că din nou suntem în întârziere și atunci întrebările dumneavoastră sau întrebărilor dumneavoastră aș cere să li se răspundă în scris de către cei doi invitații ai noștri, pentru că, din păcate, nu mai avem timp și trebuie să uh, mai ascultăm și pe domnul Latorre și nu ar fi drept să nu-i dăm cuvântul, așadar aș spune să-i dau imediat cuvântul domnului președinte Lator, reprezentant al rețelei de organizații ale societății civile. Sunt ferm convinsă că rolul societății civile e, trebuie să fie adevărat un motor al oricărei decizii serioase luate în cadrul politic. Da, cuvântul domnului la Torre, doar mai spun că este președintele uh, rețele, rețelei FLAIR, o rețea societății civile care combate criminalitatea organizată transnațională. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru invitația uh, pe care mi-ați adresat-o, de-am adresat astăzi comisiei dumneavoastră și sper că nu vă dezamăgi, nu vă voi dezamăgi așteptările. Doamna președinte, dumneavoastră știți că instituția Comisiei se întâmplă la uh, 30 de ani după adoptarea în Italia uh, a legii la Torre, care pentru prima dată a, a introdus în codul nostru penal uh, infracțiunea de asociere în vederea comiterea unei infracțiuni uh, și eh, a identificat măsurile preventive care să afecteze capitalul acumulat eh, în mod ilicit. Tatăl meu, Pio La Torre, parlamentar autorul legii care îi poartă numele, din păcate nu a putut să eh, îi vadă și adoptarea în septembrie 1982 pentru că a fost ucis de mafioți în 30 aprilie în același an. După cum tocmai a spus domnul procuror Grasso, e vorba de o lege pe care comunitatea internațională o consideră foarte eficientă pentru a combate crima organizată. Flair, și anume rețeaua pe care o prezidez, s-a născut la inițiativa Libera, uh, rețeaua de asociații italiene care apără principiul legalității și al uh, luptei în mod uh, civic și cultural contra mafiei. În plus, în 1996, Libera a mobilizat cetățenii și a strâns un milion de semnături pentru a uh, se utiliza uh, în beneficiul societății bunurile confiscate. În același an, Parlamentul a și adoptat o lege în acest sens. LER a fost înființată în anul 2009. Chiar aici, a fost înființată, spuneam, uh, stimați parlamentari, uh, chiar în hemiciclul Parlamentului European, unde dumneavoastră vă exercitați puterea de legiuitori. Și reprezintă 40 de asociații din statele membre ale Uniunii Europene, din fosta Iugoslavie, din estul Europei, în zona Caucazului și de la Marea Mediterană. Organizație care dorește să combată crima organizată. Președinte, mă scuzați, domnule președinte, vă rog, domnule președinte, domnul președinte la Torre trebuie să aibă posibilitatea să își prezinte discursul în liniște și pace. Cine nu e interesat, vă rog să iasă din sală. Mulțumesc, doamna președinte. Încerca să spun și vă mulțumesc pentru atenție că Flair promovează la nivel internațional și mai ales în țările UE programe de activitate de programe de activitate de sensibilizare și educație pentru legalitate adresate mai ales tinerilor. Nu vreau să prezint aici toate inițiativele pe care le-am avut noi de când existăm. Invit pe cine este interesat să ne viziteze site-ul internet www.flair.net. Vreau să amintesc doar o singură inițiativă de care suntem foarte mândri, și anume Consultantul Legality in Europe. Avem și o tabără de vară, un forum uh, pentru tineri, vom organiza, îl vom organiza în Puglia, în sudul Italiei, pentru al treilea an consecutiv cu participarea a sute de tineri din întreaga Europa și cu participarea unor experți internaționali și acolo se face un schimb de experiențe pe tema legalității, a crimei organizate transnaționale și exemple de bune practici la nivel național și internațional ceea ce îmi permite să afirm că o mare parte a tinerilor din Europa e conștientă de caracterul periculos al criminalității organizate, de faptul că mafia practic se infiltrează în viața lor de zi cu zi și acești tineri sunt implicați în bătălii civice, culturale, ca mafia, să nu mai aibă niciun rol de jucat în viitorul lor. Flair investește în tineri ca ei să fie protagoniștii unei bătălii pe care noi adulții încă nu am reușit să o câștigăm. Anul acesta este și anul în care Comisia Europeană a făcut o propunere de directivă privitoare la sequestrul și confiscarea bunurilor uh, și trebuie adoptată de Parlament și de uh, Consiliu. Nu intru aici pe fond, este o măsură importantă. Uh, conchid că pentru noi aceasta este o nouă provocare, pentru că mm, Flair difuzează către cetățenii Uniunii Europene uh, și ai tuturor țărilor în care FLER operează, uh, difuzează cunoștințe despre acest uh, instrument fundamental de luptă împotriva crimei organizate. Mulțumesc, doamnă președintă! Uh, mulțumesc dumneavoastră, domnule Latorre, pentru activitatea noastră foarte importantă, mai ales în domeniul social. Dau cuvântul coordonatorilor, doamnă Matia, din partea PPE. Da, te mulțumim, domnule, pentru faptul că duceți o luptă foarte grea. Aș dori să-mi spune dacă există tineri care sunt mai implicați în unele țări decât în altele, pentru că, în mod tradițional, țările din nord sunt uh, mai active decât cele din sud sau uh, poate cele din exteriorul Uniunii Europene. Nu știu, există oare un uh, model social pentru fiecare țară, un pattern? Mulțumesc! Eh, l'onorevole Fayon. Mulțumesc, doamna Fayon. Nu, doamna Borsellino. Mulțumesc, doream doar să fac o observație și anume că salut cu mare plăcere pe domnul la Torre și vreau să reamintesc că în calitate de vicepreședinte al Libera în anul 1996 am venit la Parlamentul European pentru a prezenta Asociația Libera și îmi amintesc cu stupoare faptul că ni s-a spus că nici altă parte a Europei nu există o coordonare a asociațiilor care au ca obiectiv lupta împotriva mafiei și promovarea drepturilor sociale. Uh, foarte mulți deputați au fost interesați de activitatea noastră și acum, când constat că asociația Flair e concretizarea a ceva ce atunci părea doar un vis, o utopie, mă face să subliniez că atunci când lumea se unește și e hotărâtă, până și lucrurile imposibile devin realitate și Flair demonstrează asta zi de zi. Mulțumesc, domnul Newton Dan. Just briefly, thank you. Foarte pe scurt, vă mulțumim foarte mult pentru această prezentare deosebit de interesantă. Mă, întrebați, mă întrebam dacă vin la dumneavoastră și tineri din țara mea, și de ce faceți această întâlnire în sudul Italiei, unde e inima criminalității organizate? Nu e o ispită pentru mafioți să recruteze dintre tinerii dumneavoastră? Olzer, prego, prego, onorevole. Domnul Weidenholzer? Îmi pare rău că mai avem atât de puțin timp la dispoziție pentru un subiect atât de important. Aș vrea să știu dacă s-ar putea întări dimensiunea europeană a acestei activități. Mulțumim. Timp e foarte puțin. Aș propune să ascultăm pe domnul director Flair într-un moment mai propice, pentru că, iată, am depășit foarte mult timpii, îmi pare rău, dar s-a acumulat o întâlnire considerabilă. Însă, la rândul meu, doresc să, poate neapărat să felicit, nu e vorba de felicitări, însă Dumneavoastră sunteți un exemplu pentru toți. organizată. Am vorbit asta și la întâlnirea de săptămâna trecută în legătură cu crima organizată. Dumneavoastră sunteți un exemplu de urmat, pentru că am auzit uh, spunându-se de către reprezentanți din diverse țări că bunurile sequestrate ar fi, mai, ar fi bine să fie vândute, pentru că sunt prea oneroase pentru a fi întreținute de statele membre. Dar dumneavoastră, iată, aveți o altă abordare, un alt exemplu și e un exemplu de urmat și pentru asta vă mulțumesc și vă mulțumesc pentru pasiunea dumneavoastră de zi cu zi. Cred că aveți asta în ADN. Mulțumesc. Da, sigur că puteți răspunde. Domnul Atorre, mulțumesc și eu, doamna președintă, după cum Uh, au spus, după cum au făcut uh, antevorbitorii mei, voi răspunde în scris întrebărilor pe care mi-au fost adresate. Mulțumesc pentru cuvintele pe care mi le-ați adresat dumneavoastră. Eu vă mulțumesc, domnule La Torre, spune președinte, așa cum începem imediat reuniunea coordonatorilor cu ușile închise, vă reamintesc.